Raportorul este, așa cum am spus foarte bine, este domnul Ferrera, dar dumnealui nu poate să fie în sală, așa că dau cuvântul domnului Stiliocotis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Din păcate, colegul Joao Ferreira n-a putut să vină astăzi în această seară aici, de aceea eu prezint principalele puncte conținute în raportul său. Acest raport, în primul rând, ia în considerare raportul Comisiei în ce privește inovarea și economia albastră, folosirea mărilor și oceanelor în mod eficient pentru a aduce mai multe locuri de muncă. Și textul respectiv de la Comisie uh, Uh, merita să fie îmbunătățit pentru că era destul de sumar. Și iată, s-au adăugat o serie de alte aspecte la acest prim text al Comisiei. De pildă, am, nu am fost de mul- deloc mulțumiți de diversele reduceri în fondurile publice destinate cercetării și inovării. Într-adevăr, Cercetarea și inovarea depind de banii publici, de banii de la stat și ele sunt foarte importante pentru dezvoltare, iar reducerile bugetare în aceste sectoare, deci pentru tot ce înseamnă inovare, știm bine tot ce înseamnă orizont 2020, sunt pur și simplu acte deplorabile. Economia albastră, uh, presupune o serie întreagă de competențe înalte, crearea de locuri de muncă și în raport sunt făcute o serie de afirmații în legătură care trebuie depuse în primul rând de statele membre pentru economia aceasta albastră, pentru că, uh, de pildă, în rândul femeilor se pot aduce foarte multe progrese, se pot face multe progrese. În sfârșit, Finanțarea acestor proiecte din economia albastră, crearea de platforme cu acces pentru toată lumea, uh, vor potența aceste măsuri. Comisia trebuie să nu uite nicio clipă acest potențial uh, enorm, ne uitând uh, să financeze cercetarea, educația și să investească în crearea de locuri de muncă, să sprijine IMM-urile, Ehm, inițiativele legate, vă spunem, de educație, dar și de eradicarea sărăciei, dezvoltarea, transmiterea tehnologiilor, energia și accesul costier pentru noi servicii protecția mediului și produse și servicii inovatoare. Dragi colegi, investițiile în economia albastru, albastră vor trebui să se concentreze pe inovarea de tip ecologic, de mediu, pe folosirea chipzuită a resurselor, pe economia circulară, pe protecția mediului, pe protecția zonelor de coastă, a, fla, a florei și a faunei din aceste regiuni, o folosire sustenabilă a resurselor și așa mai departe departe. Deci cerem Comisia ca toate aceste lucruri să figureze în textul pe care ea l-a redactat deja, precum și să ni se spună care sunt programele care vor susține aceste demersuri. Deci avem nevoie de un cadru financiar astfel încât uh, inovarea să fie potențată pentru că avem multe oportunități cu această economie albastră, multe oportunități de locuri de muncă și se va facilita și accesul la fondurile actuale, structurale, de către autorități, de către instituțiile statului, de către alte ONG-uri și alte instituții care vor putea să participe la acest proces, dar totul depinde de cum vom uh, disemina și informația. Informația și această finanțare sunt cruciale pentru economia albastră. Fonduri publice, încă o dată, fonduri de la stat care ne vor ajuta să depășim uh, obstacolele pe care ni le creează o finanțare exclusiv privată. Avem nevoie deci de fonduri publice, mai ales pentru marina comercială care are multe oportunități astăzi, dar să nu sacrificăm nici protecția mediului a zonelor de coastă. Toate aceste lucruri sunt esențiale, importante, trebuie să figureze în raport și vreau să-i rog pe colegi să uh, voteze pentru, pentru a potența acest sector. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much. One minute now, uh, Mr. Moraes. Mulțumesc, domnul Moraes, un minut acum. Vă mulțumesc. Raportul este într-adevăr foarte interesant și destul de cuprinzător. Economia albastră cuprinde multe sectoare de activitate, acvacultură, pescuit, turism, transport maritim, activități de uh, petrecerea timpului liber și așa mai departe. Avem nevoie însă de inovare, de noi tehnologii în aceste sectoare, ceea ce înseamnă că trebuie să sprijinim IMM-urile și trebuie să finanțăm uh, creșterea calității. Trebuie să punem accentul pe inițiativele locale, pentru că numai așa vom uh, putea crea noi locuri de muncă și vom putea obține și noi produse. Acest lucru mai înseamnă că trebuie să acordăm sprijin uh, politicilor de uh, coeziune economică și socială peste tot în Europa numai dacă colaborăm mai mult cu regiunile, cu autoritățile locale, vom putea îndeplini aceste obiective, oferind finanțare din fondurile structurale, din fondul de dezvoltare regională. Mulțumesc. Domnul Iacovici, acum are cuvânt. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Kada govorimo... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Putem vorbi despre multe lucruri atunci când ne referim la economia albastră. Conceptul acesta este unul foarte larg. Croația are Marea Adriatică și economia albastră reprezintă mult uh, pentru noi. Dar trebuie să subliniez importanța construcției de nave Acum, Uniunea Europeană trebuie să folosească fondurile europene într-o sinergie perfectă cu uh, finanțarea la nivel național uh, și obiectivul trebuie să fie până la urmă construcția de nave. Uh, o navă este un produs european care poate fi uh, într-adevăr compus dintr-o serie de elemente care provin din diferite regiuni ale Europei. Sperăm că această industrie se va dezvolta și pe viitor. Domnul Maragaliu, un minut. Sí, gracias, eh, președinte. Comis Vă mulțumesc, eh, doamnă președintă. Domnule comisar, trebuie să recunoaștem că Comisia deja a făcut multe eforturi în ce privește economia albastră. Acest raport avea o abordare destul de simplă, dar eu cred că acum vă arătăm că este nevoie de o atitudine mai ambițioasă. Avem nevoie de o abordare cuprinzătoare și durabilă. Vrem să evităm riscurile prea bine cunoscute cu care se confruntă actorii din economia albastră. metodele folosite până în prezent de către comisie nu au fost întotdeauna cele mai adecvate. Avem nevoie de mai multă coerență în toate programele de um, finanțare. Vorbim despre acvacultură, despre politici sustenabile, vorbim despre faptul că acum se exploatează și se explorează fonduri um, um submarin și um, se dorește exploatarea resurselor minere, nu numai a petrolului um, offshore, însă trebuie să respectăm marea și resursele sale și avem nevoie de o abordare mai strategică. Mulțumesc! Cred că una din aceste probleme cu cele dezbateri care durează maxim 5 minute este că nu putem să le um, tratăm cum se cuvine aceste subiecte. Avem cam uh, câteva minute pentru subiecte foarte importante. Să nu uităm că, în mod normal, trebuie să um, exploatăm mai întâi ceea ce cunoaștem foarte bine înainte de a vrea să introducem noi tehnologii. Aș vrea să mai spun încă un lucru dacă am timp. Această sugestie de a folosi uh, petrolul uh, și gazul lichefiat în economia de tranziție, ce înseamnă tranziție? Înseamnă că uh, vor exista mai multe etape. Dar de ce? Pentru că în Regatul Unit deja avem o asemenea economie bine împământenită. Eu cred că trebuie să fiți foarte prudenți, pentru că s-ar putea ca în loc de locuri de muncă să creați șomaj. Mulțumesc, doamna Capelun. Danke. Frau Vă mulțumesc, doamnă președinte. Economia planifică economia albastră cuprinde toate sectoarele economice care au de-a face cu marea. Dar până la urmă avem și coasta, coasta care este undeva acolo, la graniță. Economia uh, albastră angajează 5,6 milioane de cetățeni europeni, produce un profit de 10 și 10 de milioane de euro. Dar deși cu toții știm că gestiunea corectă a economiei albastre este necesară, nu știm prea bine cât de importantă este tehnologia sau nu reflectăm importanța tehnologiei în acest context în măsura în care ar trebui. Uh, Uh, să fie ea reflectată. Bineînțeles, căderea fondurilor europene pentru cercetare uh, este un dezastru pentru economia albastră. E clar că Orizont 2020 ar fi trebuit să fie folosită și pentru, acest, pentru această ramură economică. Doamna președinte, mulțumesc. Domnul Timmermans. President. Mulțumesc. Doamna președinte, Vreau să mulțumesc uh, domnului raportor, deși nu este prezent aici, și membrii Comisiei ITRE pentru acest uh, Uh, raport atât de substanțial care ia în calcul și idei uh, de la comisiile pescuit și ocupare. Comisia, în cadrul agendei pentru creștere, recunoaște oportunitățile aduse de economia albastră pentru locurile de muncă și încurajează statele membre să facă ceva în acest sens pentru a dezvolta acest potențial și trebuie, într-adevăr, să facem uh, raporturi, uh, să facem, scuzați, uh, eforturi în acest sens în mod coerent. Noi, Comisia, Comisia suntem angajați în acest sens. Trebuie să menținem um, productivitatea, dar și biodiversitatea pe coastele noastre, să nu lăsăm acestea să fie poluate și așa mai departe. Trebuie să ne bazăm pe, inter, pe cercetarea interdisciplinară și pe inovare, care numai ele ne vor ajuta să uh, obținem acest deziderat în statele membre putem, bineînțeles, să uh, aplicăm aceste precepte și în alte domenii mai tradiționale maritime. Platforma pentru cercetare marină, maritimă și uh, încurajarea competențelor în acest uh, sector și în aceste industrii sunt uh, absolut necesare. În uh, fondul european pentru pescuit și regiunile maritime există două articole special dedicate acvaculturii și așa mai, decart, și așa mai departe. Și alte programe sprijină această cercetare țintită în acest sector maritim și fondul uh, strategic de investiții strategice pune accentul în felul său pe acest sector. Este un sector uh, de uh, viitor, această economie albastră și trebuie să îl finanțăm pe măsură. Lucrăm în acest sens. Suntem pe cale să estimăm nevoile și lucrăm cu statisticieni, statisticieni și cu economiști în țările noastre pentru a putea să facem uh, un tablou de ansamblu al acestei situații, a nevoilor. De asemenea, lucrăm și pe alte fronturi. De pildă, vrem să vedem cum putem să facem mai multe pentru a uh, folosi mai bine competențele care încă ne mai lipsesc în acest sens, în acest sector. Uh, de asemenea, ar trebui ca o platformă de comunicare și informare să poată să fie accesibilă tuturora din sector. În sfârșit, într-adevăr, e nevoie de un teren de joc echitabil pe plan global pentru ca și Europa să își joace rolul care îi revine în economia albastră mondială am deschis o, o consultare a publicului pentru a vedea ce putem să facem pentru a proteja mai bine resursele noastre, dar și pentru a încuraja acest teren de joc echitabil. Și vă rog să participați la această consultare publică. În sfârșit, uh, doamnă președinte, Comisia salută acest raport cu căldură și, într-adevăr, e vorba de un potențial enorm care încă mai trebuie să fie realizat în acest sector. Mulțumesc foarte mult! Vom vota mâine acest raport.